la data acestui anunț. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbateri, lupta împotriva cancerului. Aș vrea să informez pe membrii că nu este prevăzută o procedură a intervențiilor spontane pentru această dezbatere și nu se vor accepta cartonașe albastre. Deschid dezbaterea și aș vrea să îi dau cuvântul autorului, domnului Weber. Vă rog, aveți cuvântul doamnă Președinte, domnule comisar stimați reprezentanți ai consiliului mai bine de patruzeci din europeni inclusiv oameni din această încăpere se vor îmbolnăvi de cancer în viața lor și cu toții cunoaștem ce sentimente vin cu îmbolnăvirea, lipsa, neajutorarea. Nu vrei să accepti. Îi asculți pe medici, dar negi realitatea și știi totuși că tot al doilea pacient de cancer va muri din cauza acestei boli. Te simți lipsit de putere. Acestea sunt sentimentele care se ascund în spatele problemele existențiale care e reprezentată de cancer. Și întrebarea politică ce se pune la nivel european este ce facem? Trei din patru europeni, în urma unui sondaj, au cerut ca lupta împotriva cancerului să fie o temă prioritară în Uniunea Europeană, iar noi, PP-ul, ne dorim să ținem cont de această solicitare a cetățenilor și uh, cercetătorii europeni ne-au arătat uh, ce se poate face cu progresul în medicină. La cancerul de sân, de exemplu, 8 din 10 pacienți, paciente sunt uh, salvate între timp. Și împreună cu 15 cercetători din Finlanda până în Portugalia, din Franța până în România, noi, PP-ul și pe atunci și în calitate de șpiță în candidat în primăvară, am prezentat un master plan pentru Europa și pentru lupta împotriva cancerului. Cum putem eficientiza această luptă? De ce Europa în acest domeniu? Doamnelor și domnilor, cancerul este o boală destul de complexă și apare în zeci de forme. De exemplu, la copii, An de an sunt identificate 40.000 de mii de cazuri de boli foarte, foarte rare de cancer, cazuri foarte speciale, iar în Europa, dacă cooperăm unii cu alții, și fiind uh, date numerele mari de cazuri și toate bazele de date care se ascund în spatele acestora, putem obține multe dacă cooperăm. 18.000 de oncologi, 15.000 de spitale, 107 centre de cercetare de cancer, 179 de centre universitare care se ocupă de acest subiect. Dacă reușim să adunăm toate aceste date și dacă facem un plan comun, reușim și reușim să creăm o luptă împotriva cancerului, vom avea succes. Doamna profesor Angelica Egert, de la uh, Berlin, de la Berliner Charité, a redactat un text cu privire la o abordare ambițioasă europeană și ea spune că în 10 ani, dacă mergem mai departe împreună, 9 din 10 copii bolnavi de cancer vor fi vindecați. Iar profesorul Thierry Philip din Paris vine cu o adăugare și spune că dacă combinăm identificarea timpurie, diagnosticarea timpurie și medicina preventivă, atunci rata de supraviețuire a pacienților uh, poate să se dubleze. Iată, sunt lucruri fezabile și trebuie să ne aplecăm asupra acestora. Concret, ce trebuie făcut? Avem nevoie de o strategie pentru preîntâmpinare a cancerului. Haideți uh, să preîntâmpinăm cancerul din capul locului. Apoi, în al doilea rând, există toate bazele de date naționale de cancer. Acestea trebuie puse într-un pot comun cu un centru european digital de date pentru cancer, în așa fel încât cancerul să fie combătut dintr-un stadiu timpuriu. Avem nevoie de o strategie de identificare timpurie a cancerului. Haideți, haideți așadar să-l tratăm la timp și nu în ultimul rând să nu uităm pe nimeni pentru că mai ales în Europa Centrală și de Est, pacienții de cancer uh, astăzi au uh, șansele cu 30% mai puține să fie vindecați comparativ cu țările occidentale. Această situație în Europa este una pur și simplu inacceptabilă. Există forme uh, moderne de telemedicină cu care putem face multe pentru a spori standardele din Europa Centrală și de Est. Și apoi să ne gândim și la aparținători. Sunt toți cei care sunt afectați de cazurile de cancer. E nevoie de o inițiativă pentru pacienții de cancer care să se îngrijească și de grija pentru aparținători. PPE dorește să înceapă această strategie. Noi am primit un nou mandat din partea cetățenilor europeni, ține acum de noi să obținem uh, progres. De aceea, noi solicităm, în calitate de grup PP, nu doar să existe dezbaterea aceasta de azi, nu vrem doar să plasăm accentele în acest master plan, bazându-ne pe lucrurile de, făcute până acum de comisie, vrem să mergem mai departe. Noi, PPE-ul, ne dorim ca pe viitor să existe o comisie specială din Parlamentul European care să se aplece exact asupra acestei strategii de, pentru combaterea cancerului. E dorința noastră și noi vrem să ne asumăm. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Weber. Doresc să dau acum cuvântul Consiliului prin uh, reprezentat de, de doamna uh, Tupurainen, care este ministru pentru afaceri europene. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici pentru această dezbatere pe tema luptei împotriva cancerului. Aceasta se întâmplă la un moment foarte oportun, pentru că cercetările recente au arătat că cancerul devine principala cauză de moarte în majoritatea statelor europene, pe măsură ce bolile cardiovasculare sunt în scădere. Aceleași cercetări arată că rata mortalității are de face mai mult cu factori de risc și, și mai mult cu accesul la îngrijirile de sănătate. După cum știm, cancerul de multe ori lovește în special pe cei mai în vârstă. Noi, europenii, trăim mai mult decât în alte părți ale lumii și de aceea suntem mai predispuși la o astfel de boală. Cum putem face față, deci, acestei provocări din ce în ce mai mare pentru societatea noastră? Să ne resemnăm în, fa- în fața sorții sau să luptăm? Și cred că noi, UE-ul, am ales să luptăm. Președinția finlandeză consideră că cetățenii trebuie să fie în miezul politicilor noastre. Propunem prin să promovăm un nou concept și anume economia bunăstării acesta este un concept uh, holist, uh, multisectorial, prin care se subliniază nevoia de a investi în oameni. Accesul la îngrijiri de sănătate și sănătatea sunt fundamentale. Noi considerăm sănătatea ca o investiție. Propunem, deci, să se facă investiții în promovarea sănătății și în îngrijirile de sănătate. Toți cetățenii trebuie să aibă posibilitatea să trăiască în condiții bune de sănătate, pentru că acestea sunt valori fundamentale pentru a preveni cancerul. De asemenea, ar trebui să aibă acces egal la îngrijirile de sănătate, ceea ce este un principiu esențial al pilonului social al drepturilor fundamentale în UE și unul din obiectivele de dezvoltare durabilă. Dacă stabilim astfel de obiective, e clar că e nevoie de o cooperare mult mai strânsă la nivelul instituțiilor, a actorilor implicați și a sectoarelor de activitate. În UE se pare că există un acord cum că cancerul ar trebui să fie o prioritate și pentru aceasta e nevoie de acțiuni prin mai multe mijloace, cercetare, screening și altele. În luna aprilie anul acesta, Consiliul European a fost de acord să includă o misiune împotriva cancerului în uh, următorul program de cercetare și inovare. Mai multe studii ne vor permite să înțelegem mai bine cancerul, să avem un sistem de prevenire și diagnosticare mai bun, să avem mai multe și mai bune opțiuni de tratament și să permitem statelor membre să își conceapă mai bine politicile de sănătate. Mulți dintre dumneavoastră au întrebat deseori Comisia și au cerut uh, măsuri mai concrete și puternice împotriva cancerului și, de asemenea, acțiuni concrete împotriva anumitor tipuri de cancer. S-a stabilit uh, și un grup de luptă împotriva cancerului și s-au adoptat rezoluții prin care se cere Comisiei și statelor membre să-și intensifice eforturile de luptă împotriva cancerului. Pe partea Consiliului, statele membre sunt și ele extrem de îngrijorate în legătură cu cancerul. Consiliul are mai multe concluzii, recomandări și alte documente oficiale pe această temă. La nivelul statelor membre s-au luat acțiuni la nivelul sistemelor de sănătate pentru a face față acestei provocări. Comisia a reacționat de asemenea la apelul nostru și a devenit una dintre principalele priorități pentru noua Comisie. Planul European de luptă împotriva cancerului, pe care Comisia îl va propune, va avea legătură cu Orizont Europa și misiunea împotriva cancerului. Salutăm toate eforturile făcute uh, în lupta împotriva cancerului la nivel orizontal în Europa. E important ca statele membre să învețe unele de la altele și bunele practici să fie diseminate peste tot. Toate acestea ne vor asigura că cetățenii europeni vor avea oportunități egale de a avea o viață sănătoasă cu riscuri minim de a ajunge la cancer. Așteptăm planurile noi din partea Comisiei și Sperăm ca Comisia să încurajeze statele membre să intervină de asemenea. Dorim, bineînțeles, să cooperăm și cu Parlamentul European pentru creșterea conștientizării și a sensibilizării pe tema cancerului. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbatere și, bineînțeles, pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Și acum am să dau cuvântul comisiei, care este reprezentată de domnul comisar Andrew Kaitis, vă rog. Thank you very... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă ministru Tupurainen, stimați eurodeputați. Probabil e ultimul meu discurs aici, în această sală, așa că dați-mi voie să fac uh, observații ceva mai personale. Și cred că sunt uh, îndreptățit pe deplin să fac acest lucru vorbind despre cancer, pentru că știu din proprie experiență care sunt consecințele acestei boli, pentru că am pierdut trei frați dragi acestei boli. Știu ce înseamnă să te vezi confruntat direct cu acest diagnostic și să știi că acum e prea târziu. Așa că am să spun lucrurilor pe nume. Dacă vrem să învingem cancerul, trebuie să începem să investim în acele remedii care nu pot fi prescrise doar de medici uh, sau de un comisar pentru sănătate, ci e vorba de soluții politice care se află în mâna celora care formulează politici când vine vorba de factori de risc și care evaluează toate acele elemente care intră în calcularea factorilor de risc și care ne afectează pe noi toți atunci când fumăm, consumăm uh, alimente nesănătoase și nu numai. Sunt absolut de acord cu doamna ministru. În 2014, când mi-am început mandatul în calitate de comisar pentru sănătate și siguranță alimentară, una din prioritățile mele principale a fost promovarea și protejarea sănătății, cât și prevenirea bolilor. Mi-am uh, asumat angajamentul în acest scop, însă schimbarea de paradigmă se lasă în continuare așteptată. Am muncit din răsputeri și am obținut rezultate tangibile. Consumul de tutun a scăzut grație legislației și campaniilor împotriva fumatului. Legislația în uh, ce privește expunerea la carcinogeni, mai ales la locul de muncă, a reprezentat un pas înainte. Am reușit să îmbunătățim eforturile de prevenție prin îmbunătățirea codului european împotriva cancerului. Sistemul european de prevenție este un sistem care acum funcționează, monitorizează evoluția la nivel geografic și permite, planurilor, permite adaptarea planurilor naționale de combatere a cancerului. În ultimii ani am văzut cum s-au îmbunătățit programele naționale de control pentru diferite tipuri de cancer, printre care cancerul de sân și colorectal. Din câte știți, luna octombrie este luna dedicată luptei împotriva cancerului de sân și am uh, profitat uh, să vă folosesc acest simbol tocmai pentru a-mi arăta atașamentul față de importanța acestei inițiative. Este important să ținem cont și de impactul pe care îl provoacă virusul um, papilovirus și hepatita B. Am organizat un summit de sănătate împreună cu OMS, unde s-a acordat o importanță deosebită uh, imunizării împotriva HPV. Am uh, creat 24 de rețele de referință, din care 4 se ocupă direct de diferite tipuri complexe de cancer care afectează mai ales copiii. S-a făcut un pas important înainte în ceea ce privește etichetarea alimentelor și uh, alcoolul. Am reușit să ajungem la un consens aici. Am cooperat cu Agenția Europeană de Luptă împotriva Cancerului pentru a spori conștientizarea referitor la acest subiect. Uh, legislația care a intrat în vigoare în 2017 privind dispozitivele medicale, de asemenea, a reprezentat un, o contribuție importantă. Am făcut de asemenea pași importanți înainte în ce privește medicamentele pentru copii, pentru că, mai ales când vine vorba de cancerul în rândul copiilor, medicamentele sunt foarte importante. Provocările rămân în continuare acolo și mi-aș fi dorit să fi putut face mai multe, mai ales că ne provocăm ne vedem confruntați cu provocări importante, precum uh, îmbătrânirea populației. În timp, de asemenea, ce bolile generează costuri tot mai mari. Alocăm doar 3% din resursele noastre prevenției. E o picătură neînsemnată într-un ocean infinit. Trebuie să creștem această sumă și să ne asigurăm că acei bani pe care îi cheltuim, într-adevăr, se cheltuiesc judicios. Important este să facem schimb de bune practici între statele membre grupul de monitorizare în ceea ce privește prevenirea bolilor și uh, monitorizarea bolilor netransmisibile joacă un rol important și scoată în evidență care sunt acele bune practici care pot fi puse în aplicare la nivel european. Portalul Comisiei um, pentru cele mai bune practici s-a dovedit a fi un instrument de mare valoare, deoarece pune accentul pe acele practici care pot fi adoptate și aplicate peste tot în Europa. Platforma respectivă vine în ajutorul societății civile, inclusiv uh, organizațiilor de pacienți, promovând, printre altele, dezbaterile publice referitor la subiecte de interes public, mai ales cele ce țin de cancer. În ciclul european de politici vom include inițiative menite să vină în ajutorul statelor membre pentru a ajuta pacienții de cancer. Comunicarea joacă un rol important în orice strategie de prevenție. Iată de ce alimentele sănătoase au fost incluse în politica agricolă comună, printre altele. Doamnelor și domnilor, revoluțiile științifice și tehnologice oferă un potențial nemăsurat când vine vorba de prevenirea, tratamentul și îngrijirea bolnavilor de cancer. Ne putem aștepta la un viitor în care să beneficiem de tratamente personalizate grație semnăturii genomice a fiecărui pacient. Am început deja uh, inițiativa 1 milion plus 1 uh, de genomuri în Europa. Inovarea a fost întotdeauna o prioritate pentru Comisie. Prin programul său cadru de cercetare, Comisia a investit aproape 2,8 miliarde de euro din 2007 Ehm, la capitolul prevenție, diagnos, diagnostic, tratamente, calitatea vieții pacienților și supraviețuitorilor de cancer. Orizont Europa va promova știința și va maximiza potențialul inovării. Comisia a recurs la o abordare care permite crearea unor uh, coaliții pentru a aborda principalele probleme ale Europei, printre care cancerul. Printre inițiativele pe care le aborda în primul rând uh, Orizont Europa se numără cancerul, aici intră atât pacienții cât și familiile acestora sau cei care îi îngrijesc. Totul a început uh, și cu rețeaua europeană pentru bolile rare. Asemenea, inițiative pot fi uh, de un real folos pacienților reunând uh, in, reprezentanții industriei, uh, valorificând uh, big data și nu numai. Vreau de asemenea să spun câteva cuvinte referitor la inițiativa în curs care joacă un rol cheie în discuțiile privind inovarea. Propunerea Comisiei pentru un regulament care să consolideze cooperarea UE în evaluarea tehnologiilor din domeniul medical urmărește să faciliteze accesul la tehnologii inovatoare și la tratament. Deja a trecut de procedura de control parlamentar și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru că această inițiativă să fie încununată de succes și sper, îi urez președinției finlandeze, să rușească să ducă la bun sfârșit acest dosar. Sunt pași importanți pe drumul cel bun. Este însă important ca aceste dezvoltări, aceste evoluții să ajungă la pacienții care au cel mai mult nevoie de ele. Și m-am bucurat să văd că scrisoarea de misiune a noului comisar ales prevede, printre altele, inițiative menite să permită accesul la tratamente accesibile care de asemenea um, să facă din lupta împotriva cancerului o prioritate. Doamnelor și domnilor, cancerul um, este o boală care nu renunță, așa că haideți să nu renunțăm nici noi. Profit de această ocazie pentru a încuraja Consiliul, Uniunea Europeană, toate instituțiile de a ne renoi angajamentul și voința politică de a lupta împotriva cancerului, așa cum s-a făcut în anii 90, atunci când François Mitterrand a conferit un impuls important inițiativei Europa împotriva cancerului. Trebuie să continuăm să conlucrăm pentru a îmbunătăți tratamentul și îngrijirile medicale. Vă mulțumesc, aștept cu mare interes uh, opinia dumneavoastră. Thank you very much, Mr. Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, acum în numele grupurilor politice, în numele PP, un minut și jumătate, doamna Copaci. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În fiecare an, 9 milioane de persoane își pierd viața din cauza cancerului. Fiecare țară europeană, depinzând uh, de bugetul pe care îl are, cheltuie câteva milioane sau mai multe zeci de milioane de euro pentru a combate cancerul. Dar putem oare declara astăzi că am uh, câștigat bătălia în fața celui mai mare ucigaș al secolului 20? Cu siguranță nu. Putem face mai multe? Cu siguranță da. Haideți să ne unim forțele în solidaritate europeană și să creăm uh, un uh, plan, o strategie europeană pentru combaterea cancerului. Haideți să mergem pe o strategie de prevenție și de diagnosticare timpurie, să oferim impulsuri cercetării în domeniul cancerului, să creăm programe europene de parteneriat cu centre academice și cu spitale specializate, să cooperăm, să schimbăm bune practici uh, și să avem schimburi de experiență în urma studiilor clinice, să oferim șanse pacienților de cancer din estul și vestul Europei. Cancerul nu are frontiere, nu are naționalitate, așa că vă cer, dragi colegi, astăzi, aici, să lucrăm la nivel transpartinic și să creăm o comisie specială pentru combaterea cancerului, pentru că depinde doar de noi Mă adresez președinților de grupuri politice. Aveți posibilitatea, în baza articolului 207 din regulamentul de procedură privind Parlamentul European, să înființați o asemenea comisie și sunt convinsă că pacienții de cancer pot conta pe noi, iar noi, membrii Parlamentului, nu îi vom dezamăgi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, în numele grupului SND, are cuvântul doamna Serdaș. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Suntem conștienți de faptul că cancerul este a doua principală cauză de moarte în UE la ora actuală și avem 3 uh, milioane de cazuri noi uh, diagnosticate. Cancerul are impact, foarte mare nu doar asupra sistemului de sănătate, ci a economiei în general. Până la 50% din aceste cazuri ar putea fi evitate dacă s-ar reduce factorii de risc prin implementarea unor măsuri de prevenire bazate pe studiile făcute. Ceea ce se face la UE la ora actuală nu este suficient pentru a atinge obiectivele noastre, prin urmare trebuie să creștem investițiile în prevenire prin politici care să promoveze stiluri de viață mai sănătoase și un mediu mai sănătos, precum și uh, metode de diagnosticare a cancerului. Iată de ce este important să promovăm cercetările în domeniul tot felul de studii, astfel încât să ne bazăm deciziile pe dovezile științifice cele mai bune disponibile. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului Renew, doamna Trie Lenoir, două minute, vă rog. Doamnă președinte, sunt uh, medic-oncolog de multă vreme și vă mulțumesc uh, că ați propus această dezbatere. Cele 4 milioane de persoane afectate în Europa au nevoie de un plan european împotriva cancerului. Avem nevoie de dimensiune europeană pentru a asigura accesul la medicamentele cele mai inovatoare fără ruptură de stoc și la prețul corect. Avem nevoie de dimensiunea europeană pentru a mobiliza mai multe echipe de cercetători cu ajutorul resurselor pe care le oferă Orizont Europa pentru cercetarea în domeniul cancerului. Avem nevoie de dimensiunea europeană pentru a continua cercetarea în ceea ce privește tipurile rare de cancer, mai ales în ce privește cancerul în rândul copiilor care ucide 6.000 de copii pe an. Cancerul este o boală a corpului, dar și o boală a nedreptății sociale, pentru că suntem inegali când vine vorba de prevenție, pentru că nu suntem protejați uniform în fața carcinogenilor din mediul înconjurător. De asemenea, nu suntem suficient de uniform informați când vine vorba de comportamentele care prezintă un risc, precum lipsa de activitate fizică, alimentația neadecvată sau tabagismul. De asemenea, nu suntem înarmați corespunzător când vine vorba de uh, informații privind vaccinurile care protejează împotriva cancerului de coluterin. În țările Uniunii Europene, de asemenea, nu suntem informați în mod uniform când vine vorba de accesul la tratament rapid. Și în ce privește tratamentul, de asemenea, nu suntem pe aceeași poziție când vine vorba de revenirea în câmpul muncii și când vine vorba de posibilitatea de a duce un trai liniștit și armonios. Bineînțeles, în primul rând, e important să facem ca această primă cauza a deceselor în Europa să dispară, dar în același timp e vorba de o cauză a inegalităților importantă, așadar, pentru a avansa înspre Europa mai solidară și mai justă. Mulțumesc! Mulțumesc în, acum în numele grupului verzilor ale doamna Rivazi, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, dragi colegi, unul din trei europeni este afectat de cancer de-a lungul vieții sale. În fiecare an, aproximativ 1,3 milioane de persoane decedează din cauza cancerului în UE. Cifre dramatice. Mai mult decât atât, aceste cifre sunt în creștere ne confruntăm cu adevărată explozie de boli cronice și experții arată că numărul cazurilor de cancer uh, s-ar putea să se dubleze până în 2035 în Europa. Deci, iată, avem de-a face cu adevărată urgență. ELIS. Iată deci uh, noul plan de luptă împotriva cancerului este așteptat. Ați vorbit, domnule comisar, de prevenire, măsuri uh, uh, de tratament, diagnostic, îngrijiri paliative. Toate acestea sunt necesare în fiecare etapă a bolii. Cancerul este însă de multe ori o boală multifactorială, poate avea mai multe fațete. Un cod european împotriva cancerului există din 1987 și din 2014 prezintă 12 recomandări um, de la sine înțelese, de exemplu să nu se fumeze, atenție la razele solare, la tot felul de radiații și în ciuda acestor recomandări, cazurile de cancer sunt în creștere în continuare. De ce se întâmplă asta? Pentru că probabil nu ne uităm în direcția cea bună și de aceea ar trebui să îndrăznim să Uh, avem un plan de acțiune multifactorială în special în ceea ce privește cancerul de sân la femei, un plan care să interzică utilizarea de pesticide uh, în rândul fermierilor, pentru că aceștia sunt cei care au rata cea mai ridicată de cancer de prostată, de asemenea pentru a pune capăt perturbatorilor endocrinieni și a substanțelor care nu protejează sănătatea consumatorilor să uh, scădem uh, toate acele substanțe care ne afectează sănătatea. De asemenea, uh, un plan care să îmbunătățească calitatea aerului pe care respirăm, să sporim măsurile de prevenire, bineînțeles, accesul la medicamente pentru toată lumea, lupta împotriva penuriei de medicamente și trebuie să dăm dovadă de curaj la maxim, tocmai pentru a lupta împotriva cancerului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului ID, doamna Baldasare. Un minut. Leghi. Dragi colegi, m-a dezamăgit uh, considerabil programul doamnei președinte von der Leyen deși e medic uh, ca și mine, nu a amintit de inițiative precum revizuirea pachetului uh, farmaceutic sau directiva privind tratamentele transfrontaliere. Ori, uh, pentru noi, medicii, cel mai important ar trebui să fie bunăstarea cetățenilor noi, noștri. Sper că măcar uh, anunțul dumneai referitor uh, la lupta împotriva cancerului să aibă continuare, pentru că de asta depinde viața a nenumărate persoane. Inițiativă care presupune un efort, mai ales în ceea ce privește diagnosticarea, prevenția, Vreau să vorbesc acum de tumoarele rare, care, tumorile rare mai ales în rândul copiilor, nu există suficiente informații la ora actuală, diagnosticarea fiind foarte complicată. Există instrumente în Europa. S-au publicat, de altfel, în aceste zile recomandările pentru statele membre. În numele pacienților din Italia vreau să-i cer comisiei să pună în aplicare aceste recomandări și să-i ceară țării mele să le pună în aplicare. Dacă vrem să salvăm, să salvăm viețile oamenilor, haideți să ne punem la treabă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele grupului ECR pentru minus și jumătate, doamna Copcinscă. Pani przewodnicząca, pani... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă și ne spune că al doilea ucigaș este, ca importanță este cancerul. S-a vorbit despre cifra deceselor anuale, 1,6 milioane, în ciuda faptului că Uniunea Europeană și Parlamentul au adoptat o serie de măsuri pentru a combate cancerul în statele membre. Iată că în continuare în statele membre nu sunt uh, suficiente fonduri disponibile, nu sunt suficiente măsuri implementate. Zece state membre, inclusiv țara mea, participă acum la săptămâna cancerului și aș vrea să fac un apel la Consiliu să se asigure că statele membre vor garanta, vor avea acces la medicamente la prețuri accesibile care să permită combaterea cancerului. Nu doar ca europarlamentar, ci și ca medic, consider că pacienții ar trebui să aibă un acces egal la terapiile inovatoare și asta indiferent de unde sunt acești oameni, pentru că noi toți, într-o bună zi, putem deveni pacienți. Mulțumesc foarte mult. Acum, în numele grupului GUE NGL, pentru un minut și jumătate, are cuvântul doamna Conecina. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă spun că sunt extrem de mulțumită pentru că noua președintă a Comisiei, doamna von der Leyen și de asemenea grupul PPE au recunoscut importanța cancerului ca o adevărată prioritate în acest nou mandat. Din păcate, este vorba de o problemă foarte dificilă, un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Comisia nu a făcut prea multe pentru a lupta împotriva cancerului și în acest domeniu prevenirea este extrem de importantă. Pe de altă parte, Comisia și-a ignorat pur și simplu responsabilitatea atunci când era vorba de măsurile necesare împotriva perturbatorilor uh, endocrinieni acesta este un fenomen extrem de extins la nivelul societății europene. Comisia Europeană, de exemplu, în ceea ce privește autorizarea pentru glifosat, nu a acționat așa cum trebuia și experții ne-au atras atenția asupra problemelor existente. Pe de altă parte, trebuie să uh, se realizeze și uh, depistarea precoce în rândul uh, cetățenilor. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu substanțele cancerigene care sunt în apă. Dacă nu facem toate acestea, nu vom reuși să eradicăm această boală. Asociațiile de pacienți și de medici trebuie să acționeze, mai ales la nivelul asigurărilor de sănătate, Trebuie să susținem, bineînțeles, pacienții, dar nu numai, și familiile și prietenii care sunt afectați, pentru că toată lumea este afectată de această boală. Aș vrea, în primul rând, să cer Comisiei Europene să uh, acționeze încă de pe acum. Mulțumesc și acum domnul Bull în numele neafiliaților. Thank you very much indeed, Madam President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Când uh, ți se comunică diagnosticul de cancer, ți se schimbă viața, creează un climat de teamă și de incertitudine și știu asta pentru că tatăl meu a murit de cancer de prostată. Din fericire însă, grație unui, unui diagnostic timpuriu și grație progreselor în tratamentele medicale, situația s-a îmbunătățit. Cu toate acestea, oportuniștii au creat un climat al fricii în Marea Britanie. Pacienților li se spune acum că dacă Marea Britanie pleacă fără niciun acord, atunci uh, se va produce o penurie de medicamente oncologice. Iată de ce este deosebit de important să facem un efort comun pentru a le spune oamenilor că lucrurile nu stau așa. În uh, calitatea mea de medic am vorbit cu cei din uh, industria farmaceutică se știe acum foarte clar că s-au uh, făcut multe pregătiri pentru uh, situația în care nu se va ajunge la niciun acord Numeroase companii farmaceutice din Franța mi-au comunicat că Marea Britanie rămâne un partener comercial important și că relațiile comerciale vor rămâne ca până acum. Noi importăm 37 de milioane de, de cutii de medicamente din Uniunea Europeană și exportăm 45 de milioane. Deci volumul e oarecum uniform și sper ca toată lumea să fie alături de mine pentru a ne asigura că lucrăm în ajutorul acelor afectați de cancer și cred că veți fi de acord cu mine că a juca jocuri politice cu viațile oamenilor este inacceptabil. Mulțumesc! Urmează acum, pentru un minut și jumătate, doamna Șuiță. Da Mulțumesc! Este un subiect foarte important pe ordinea noastră de zi la începutul acestei sesiuni și asta arată că subiectul va rămâne o prioritate pentru noi. Nu cred că sunt diferențe politice la acest subiect. Îmi pare rău, nu cred că ar trebui să vorbim astăzi despre Brexit în contextul ăsta. Așa cum au spus-o alți colegi, cancerul este una dintre principalele cauze de deces în Uniunea Europeană. Este cu atât mai adevărat pentru țările din Europa Centrală și de Est, unde PIB-ul este mai scăzut și trebuie să facem ceva. Trebuie să mergem înspre egalitate. Pacienții trebuie să aibă un acces egal la medicamente, indiferent din ce țară sunt ei. Doresc să salut munca Comisiei de până acum și sper ca noua comisie anunțată de doamna von der Leyen să investească și ea fonduri semnificative în cercetare. Este deosebit de important să investim în cercetare și să facilităm accesul la toate medicamentele, inclusiv medicamente inteligente, acces pentru toți pacienții. Când discutăm despre pesticide, iată iarăși un subiect care trebuie dezbătut și sunt convins că vom progresa. Mă aștept ca noua comisie să țină cont de acest subiect și sper să reușim să adoptăm un nou master plan european pentru lupta împotriva cancerului. Am organizat mai multe conferințe pe acest subiect, atât în Croația cât și la Bruxelles și, indiferent uh, de portofoliul meu viitor, voi uh, contribui cu drag la lupta împotriva cancerului și sunt convinsă că vom uh, munci cot la cot de la stânga la dreapta. Domnul Weber a fost cel care a condus campania cu acest subiect și mă bucură foarte tare că el este acum pe agenda acestei sesiuni. Mulțumesc! Mulțumim! Următoarea vorbitoare, un minut, doamna Ionherius. Mulțumesc, doamnă președinte. Cancerul este o boală necruțătoare care cauzează multă suferință și multă tristețe. În Europa, unul din 10 persoane care suferă de cancer reușesc să scape și se știe că în ultimii cinci ani am avut uh, trei uh, pachete cu privire la, de măsuri cu privire la substanțele care sunt cancerigene, iar în Uniunea Europeană s-a uh, recunoscut pentru prima dată care sunt aceste substanțe și sunt foarte mândră de asta, dar ambiția noastră nu trebuie să se oprească aici. Trebuie să punem Uh, etalonul mai sus și trebuie să constatăm că trebuie să ajungem la situația în care nimeni nu se mai îmbolnăvește de cancer din cauza locului de muncă. Pentru asta trebuie să fie norme mult mai stricte pentru toate substanțele periculoase care cauzează cancerul. Pentru că haideți să spunem lucrurile pe nume. Să te îmbolnăvești la locuri de muncă mi se pare că nu mai ține de era în care trăim. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, un minut, doamna Ris. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă cer uh, câteva secunde suplimentare pentru a mulțumi domnului comisar care va pleca, așa cum a spus-o astăzi. Domnule Andriu Caitis, a fost o plăcere să lucrăm cu dumneavoastră în ultimii cinci ani pentru a încerca să facem progrese în Europa sănătății. Poate vă amintiți că în urmă cu trei ani mă adresam dumneavoastră la plenare și vă prezentam un e-mail al unei mame, a doamnei Hainan, o mamă uh, cu un copil uh, care avea cancer. Ea ne cerea să avem mai mult curaj pentru a lupta împotriva acestui flagel, acestei boli care este prima cauză de moarte din cauza bolilor pentru copii și Parlamentul cerea într-o rezoluție cu unanimitate să se dezvolte medicamente pediatrice. Uh, se cerea de asemenea o evaluare specifică pentru copii, pentru că de multe ori se reduce doar doza pentru adulți. Așteptăm evaluarea regulamentului de medicamente pediatrice și din 2006 doar șase noi tratamente pentru copii au fost puse pe piață. Deci întrebarea mea este simplă, domnule comisar. Ce putem răspunde doamnei Heinen și miilor de părinți din Europa care sunt afectați? Ce măsuri au fost luate din punctul de vedere al inovării? inovării și cercetării, al nevoilor pediatrice, a efectelor secundare pentru copii și cum vom face ca aceste informații să fie introduse în planul de luptă împotriva cancerului al doamnei von der Leyen. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru un minut, doamna Melan. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte. Cancerul este cea de-a doua cauza a deceselor în Europa. Iată de ce este atât de important uh, să accelerăm cercetarea constatând că sunt tot mai multe cauze de cancer, fie că acestea depind de mediul înconjurător sau sunt de natură psihologică. Cercetarea, fie că e preventivă sau curativă, e în întârziere, trebuie să se adapteze în permanență la aceste noi aspecte și e important să consolidăm, să consolidăm cooperarea atât la nivel european cât și internațional printre cele mai puternice laboratoare farmaceutice care um, practic își uh, fac grosul afacerilor din medicamentele oncologice, este important ca acestea să fie supuse unor uh, controle pentru ca medicamentele să fie disponibile la prețuri accesibile pentru toată lumea. Trebuie să întărim cercetarea în domeniul oncologiei pediatrice, care la ora actuală e într-un punct mort în Europa. Trebuie de asemenea să facilităm accesul la, la terapii alternative, ca să nu mai vorbim de eliminarea obstacolelor comerciale în ceea ce privește mai ales controlul stocurilor de medicamente în Europa. Iată de ce doar așa cooperarea europeană va putea da roade. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Vișnievska, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sunt perfect de acord cu ceea ce am auzit și anume că trebuie să controlăm mult mai bine lobby-ul farmaceutic, deoarece cei din acest domeniu au făcut bani frumoși pe seama oamenilor săraci, afectați. În spatele acestor cifre oribile se ascund vieți omenești. Sunt vieți uh, ale celor care li se oferă diagnosticul de cancer. În 2015, 1,3 milioane de oameni au murit de cancer în Uniunea Europeană, o pătrime din numărul total de decese. Cancerul este diagnosticat uh, la 35.000 de copii anual și în fiecare an 6.000 de copii mor și adesea părinții acestora imploră să primească bani, să-i ajute pe copii, să le poată finanța tratamentul. Prin urmare, avem nevoie de acțiuni complexe ca să putem fi eficienți în uh, lupta noastră împotriva cancerului. Ar trebui să creăm condiții bune și la nivel legislativ, iar la nivel european ar trebui să susținem cooperarea și cercetarea transfrontalieră, după cum și transferul de cunoaștere, pentru a utiliza mult mai bine potențialul intelectual al cercetătorilor din toate statele membre. Putem să îmbunătățim rata de supraviețuire. Putem îmbunătăți statisticile, putem face schimb de bune practici, să promovăm uh, bunăstarea și să îmbunătățim nivelul de pregătire al medicilor. Vă mulțumesc. Un minut dau cuvântul doamnei Cunturia. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. În fiecare an, cancerul omoară 1,3 milioane de europeni, ceea ce înseamnă uh, o pătrime din numărul total de decese. Aș vrea totuși să vorbesc astăzi despre cancerul de sân, care ucide mai multe uh, femei decât uh, orice altă formă de cancer la nivel mondial. În 2018 am avut 525.000 uh, de cazuri noi și 150.000 de decese din cauza cancerului de sân. Acest cancer, dacă diagnosticul se face la timp, poate fi vindecabil 100%. Cerem de aceea tuturor statelor membre ca lupta împotriva cancerului de sân să devină o prioritate din punctul de vedere al sensibilizării, informării a programelor de prevenire și formare. Insistăm asupra faptului că toți pacienții ar trebui să aibă acces la toate protocoalele terapeutice existente. Toate femeile ar trebui să aibă acces la campanii de sensibilizare și de uh, depistare. Și mă bucur că acest dosar este acum în mâinile comisarului Chiriachido și sunt convins că acesta va lupta pentru a defini prima strategie de luptă împotriva cancerului. Mulțumesc, domnul Lize. Subiectul cancer este un subiect foarte personal pentru mulți, chiar și pentru mine. Recent, mi-am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni la 46 de ani doar. Acesta este și motivul pentru care împreună cu Manfred Weber și mulți alții muncesc uh, de mult asupra subiectului și consider că trebuie să îl promovăm mult mai bine. În urmă cu doi ani ne-am asumat un angajament. Am spus că trebuie să ne aducem contribuția și să facem în așa fel încât ca în 20 de ani nimeni să nu mai moară de cancer. Dar nu vom izbuti asta singuri și statele membre au o deosebită răspundere în principiul subsidiarității, dar multe sunt posibile. De exemplu, putem să ne asigurăm că datele sunt mult mai bine conectate între ele. Avem foarte multe registre de cancer care însă nu se pupă între ele, deci nu putem să-i ajutăm pe pacienți în cel mai bun mod posibil, de aceea e nevoie de cooperare la nivel european. Avem nevoie de mai multă cercetare și fac apel către Consiliu, pentru că sunt planuri de reducere în orizont. Este exact contrarul a ceea ce avem nevoie. Apoi, mă adresez și colegilor de la Partidul Brexit. Iată arată că ei au părăsit între timp încăperea. Experții spun, de exemplu, Uh, cei de la British Medical Association spun că este o problemă cu aprovizionarea cu medicamente în caz de Brexit fără acord, în caz de Brexit și mai ales în caz de Brexit fără acord. N-ai cum să ignori așa ceva. Partidul Brexit se comportă ca și cineva care dă foc și apoi arată cu degetul că vai de mine arde și că focul trebuie stins. Ei se joacă cu viața pacienților și de aceea trebuie să fie perfect conștienți de realitate. Prin urmare, noi vom spune clar și răspicat. Mulțumesc! Now, the next... Mulțumim. Urmează un minut următorul vorbitor, domnul González Casares. Mulțumesc. Mă bucur că se organizează această dezbatere în Parlament și mă bucur că în uh, scrisoarea de misiune a noi comisar pentru sănătate se pune accentul pe lupta împotriva cancerului, pentru că pilon fundamental acestei lupte este prevenția. Trebuie să facem progrese în ceea ce privește educația în domeniul sănătății. Trebuie să informăm pe cetățeni când vine vorba de factorii de risc, dar să venim și cu inițiative legislative. Vedem cum lupta împotriva, că în lupta împotriva tabagismului produse noi, precum um, aceste țigările electronice pot schimba um, imaginea radicală a produsului. Uh, în ce privește programul Orizont 2020, este foarte important ca acesta să sprijine inițiative care lucrează, de pildă, în uh, domeniul biopsiei lichide, un sistem care poate permite un diagnostic rapid. Doamnelor și domnilor, în ciuda tuturor acestor eforturi, vor continua să moară oameni din cauza cancerului în Europa. Nu trebuie să uităm dimensiunea pe care această boală o are la nivelul familiei. Cei care au grijă de persoanele bolnave de cancer și cât este de important să le asigurăm bolnavilor de cancer posibilitatea unei morți decente. Mulțumesc pentru un minut. Are cuvântul doamna Solis Perez. Mulțumesc, doamna președintă. Cercetarea și inovarea sunt absolut esențiale dacă dorim să câștigăm această luptă. Mai ales uh, în acest domeniu, Parlamentul poate juca un rol fundamental, pentru că Parlamentul poate cere, de exemplu, ca programul Orizont Europa să aibă resursele suficiente pentru cercetătorii noștri. E nevoie și de o mai bună coordonare între centrele de cercetare, spitale, pacienți și companii pentru a putea elabora noi medicamente care să fie comercializate cât mai repede cu putință, pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. În acest domeniu ar trebui să legiferăm pentru a permite utilizarea noilor tehnologii, cum ar fi, de exemplu, inteligența artificială, pentru uh, datele pacienților, asigurându-ne, bineînțeles, uh, și respectarea drepturilor la viața privată. Aș vrea să transmit aici un mesaj cetățenilor, să vă spun că instituțiile europene vor lucra împreună pentru a ne asigura că cercetătorii vor avea resursele necesare pentru a lupta împotriva acestei boli. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna regimentii pentru un minut. Președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dezbaterea de care ne ocupăm astăzi este deosebit de importantă pentru sănătatea tuturor cetățenilor europeni și presupune un răspuns uh, solid și o inițiativă unitară din partea tuturor grupurilor politice. De altfel, s-a dovedit la nivel, la nivel științific că supraviețuirea diferitelor patologii de tumori depinde Uh, de un cumul de factori, printre care mediul înconjurător și interacțiunea socială. Nu mai putem ignora așadar efectul nociv pe care l-au anumite substanțe prezente în aer sau în alimente. E nevoie de o inițiativă pentru a proteja mediul înconjurător. Doar așa putem continua cu lupta împotriva cancerului. În plus, trebuie să sprijinim cercetarea în ceea ce privește terapiile țintite, precum medicamentele biologice, care și-au dovedit eficacitatea și caracterul mai puțin toxic decât uh, diferitele tratamente aplicate până acum și uneori în mod neadecvat, după cum am putut constata în experiența mea de medic. Cetățenii ne-au conferit misiunea de a-i proteja și de a le asigura dreptul fundamental de acces la îngrijiri medicale. Prin urmare, trebuie să facem tot ce ne stă în putință aici și la Comisia pentru Sănătate, din care fac parte, pentru a înfrunta împreună această provocare importantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează pentru un minut doamna Duriș Uh, Mulțumesc foarte mult! Sunt inegalități enorme în ceea ce privește accesul la tratamentul cel mai bun, mai ales în rândul pacienților tineri și asta duce la o diferență cu aproape 20% a ratei de supraviețuire, mai ales în rândul copiilor și rândul adolescenților din Europa Centrală și de Est. Din nefericire, țara mea, Slovacia, este și ea afectată. Potrivit uh, OMS, în Slovacia este cea de-a doua, cea mai proastă rată a modalității în Europa, cu 259 de persoane la 100 de mii de cetățeni afectați. Avem probleme uriașe în ceea ce privește diagnosticarea timpurie, terapia de calitate, mai ales grija comprehensivă pentru un tânăr pacient, după cum și perioadele foarte lungi de așteptare pentru operații oncologice și lipsa de îngrijire post-operatorie. Uh, prin urmare, transmit un apel Comisiei și statelor membre pentru a facilita accesul la cel mai bun diagnostic posibil și la cele mai bune modalități de tratament pentru toți tinerii pacienți de cancer din Uniunea Europeană. Și nu în ultimul rând, o rugăminte către toți colegii, în așa fel încât să susțină sensibilizarea față de uh, pacienții tineri de cancer, mai ales copiii, este vorba de a purta această fundiță aurie pe care o vedeți uh, și la mine. Mulțumesc, are cuvântul doamna Monserat. Mulțumesc, doamna președintă. Europa se confruntă cu multe provocări în ziua de astăzi, multe dintre ele pe care le cunoaștem, cum ar fi Brexitul, însă uh, milioane de cetățeni europeni se confruntă cu cancerul, o provocare care este enormă pentru întreaga Europa. Cu toții am văzut îndeaproape cancerul și realitatea este de necontestat. 1,4 milioane de europeni vor pierde viața anul acesta din cauza sa. 40% din cetățenii europeni ne vom confrunta la un moment dat în viața noastră cu cancerul și în ciuda acestei realități dure avem speranță. Rata mortalității a scăzut cu 10%. Între 30 și 50% dintre aceste tipuri de cancer sunt sau pot fi evitate prin schimbarea uh, stilului de viață, printr-o dietă mai bună, mai sănătoasă, printr-o calitate a aerului mai bună, prin renunțarea la fumat, de asemenea prin îngrijirea sănătății mentale pentru societatea noastră, stresul și așa mai departe. Deci acest ritm frenetic al vieții de astăzi. Pentru a atinge toate aceste obiective trebuie să avem o abordare europeană, să îmbunătățim alianțele, prevenirea și depistarea precoce, să creștem resursele pentru cercetare, să asigurăm accesul la tratamente în toate colțurile Europei și să oferim o îngrijire medicală cu față umană, care să fie globală, să includă de la partea medicală până la ajutoarele sociale pentru pacienți. Cancerul are foarte multe fațete și de toate trebuie să ne ocupăm. Iată care este obiectivul în acest plan de luptă împotriva cancerului condus de PPE, un plan care să lupte împotriva acestei boli și să redea speranța milioanelor de cetățeni europeni. De aceea cerem doamnei von der Leyen să lupte împotriva cancerului și să fie una din principalele priorități ale acestei noi comisii. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Palmer, un minut. It's my Mulțumesc! Am onoarea de a aminti pe Jackie Woodcock din circumscripția mea, care a fost diagnosticată cu cancer și care în același timp este forța motrice din spatele unei campanii importante menite să dobândească drepturi mult mai bine apărute, mult mai bine apărate pentru bolnavii de cancer la locul de muncă, colaborează cu sindicatele, cu Confederația Europeană a Sindicatelor și cu Coaliția Europeană pentru, împotriva cancerului. Colaborăm cu Comisia pentru ca planurile specifice de luptă împotriva cancerului să includă prevederi care să le permită oamenilor să ocupe un loc de muncă demn atâta timp cât pot și atâta timp cât doresc. Așa că rog Comisia să ia măsuri în acest sens și încurajez uh, de eurodeputații să sprijine campania Dying to Work pe care am lansat-o în mandatul anterior. Mulțumesc. Acum, doamna Zacaropolu, un minut. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Susțin pe deplin inițiativa doamnei von der Leyen pentru a avea un plan european de luptă împotriva cancerului. Sunt absolut convinsă că trebuie să mergem mai departe și am să dau un exemplu concret, de exemplu cancerul de col uterin, una din uh, formele de cancer uh, cele mai mortale în rândul femeilor. Peste 300.000 de femei care mor anual în uh, țările în curs de dezvoltare prin depistare timpurie am putea să salvăm aceste vieți omenești în coerență cu obiectivele de dezvoltare durabilă, de asemenea cu apelul făcut de directorul general al OMS-ului, în coerență cu valorile și angajamentele pe care ni le-am luat la nivelul sănătății globale. Domnule comisar, doamna ministru, ar trebui să integrăm în acest plan și o parte de acțiune externă pentru că nu putem accepta ca femeile să moară de boli ce pot fi prevenite nici în Europa, nici în restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum, doamna Beniu, un minut. Dragi colegi, am luat cuvântul uh, la ultima comisie ENVI referitor la penuria de medicamente cu care se confruntă Europa la ora actuală. Această intervenție, pentru că nu a existat nicio reacție și niciun răspuns, doream să revin, pentru că la ora actuală în Franța ne confruntăm cu o penurie a medicamentelor din cauza uh, delocalizării producției care provoacă întârzieri în transportul produselor. În plus, uh, laboratoarele nu mai fabrică suficiente medicamente pentru Franța pentru că e o piață insuficient de rentabilă. În plus, prețurile medicamentelor uh, au crescut, uh, de multe ori crescând de 20 de ori. Aproape un francez din patru se vede confruntat cu această situație. 80% din principiile active sunt fabricate în afara Europei, spre deosebire de 30% uh, în urmă cu 20 de ani situația este îngrijorătoare pentru că un pacient bolnav de cancer nu poate să vadă tratamentul întârziat deoarece companiile farmaceutice sunt îngrijorate doar de caracterul rentabil al producției lor. Este important uh, să readucem uh, producția de medicamente în Europa și să creăm rezerve strategice. Mulțumesc, doamna Mazure, cu un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Avem uh, săptămâna europeană a prevenirii cancerului și este important să vorbim despre acest subiect. Parlamentul European ar trebui să susțină măsurile luate de toate statele membre, în așa fel încât toți pacienții să aibă un tratament și acces egal uh, la medicație modernă cu resursele necesare și cu prevenția necesară, desigur. E vorba de a avea o strategie pentru a diagnostica și trata cancerul. Avem o nevoie de avem o strategie de acest gen în Polonia. Trebuie însă să partajăm experiența, iar acest lucru ar trebui să fie susținut de instituțiile europene. Să ne asigurăm că pacienții se simt ajutorați în toate statele membre, bogate sau sărace. Să ne asigurăm că Uniunea Europeană are toate instrumentele pentru a ajuta statele membre. Viața are aceeași valoare în toate statele membre și ar trebui să ne pese de acest aspect. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează un minut și jumătate, doamna Franson.